Comisia Juri a, trans, a vorbit uh, în, în mai multe cazuri care se referă la uh, noi membri care se vor alătura Parlamentului nostru, um, care vor sosi în aprilie, mai uh, și uh, în aprilie, în mai, așadar.